Anumite produse din plastic trebuie să fie interzise, însă, atenție, trebuie să interzicem uh, ceea ce se poate înlocui acolo unde avem alternative, nu pe celelalte. doamnă președintă je voudrais euh, pour. Euh, mulțumesc doamnă președintă vreau să o felicit pe doamna ries pentru acest raport excelent. există o situație extrem de urgentă. Planeta noastră este în pericol, știm cu toții. Uh, am creat un uh, nou continent de 80.000 de tone de deșeuri plastice, de trei ori suprafața Franței. Trebuie să regândim uh, întregul nostru model economic. E vorba de viitorul ecosistemelor noastre, a biodiversității și chiar de existența speciei umane. Trebuie să reducem drastic utilizarea plasticului în Europa și să aplicăm principiile economiei circulare. Deci trebuie să ieșim din această logică neoliberală care cere și mai multă consuma, consum și mai multă producție și care va distruge planeta și viitorul copilor noștri. În fine, trebuie să fim coerenți cu noi înșine. Votăm astăzi un text care atrage atenția asupra efectului plasticului asupra mediului și în același timp încă mai folosim în acest parlament paie din plastic și sticle de plastic. Trebuie să dăm noi înșine exemplu aici și să încetăm să mai folosim aceste obiecte în instituția noastră. Mulțumesc foarte mult, doamna Șuița, un minut, PP. Činjenica da živimo u doba plastike to nitko ne može negirati. Mulțumesc. Da, trăim în era plasticului, nimeni nu mai poate să nege acest adevăr. Am produs 8 miliarde de tone de plastic în ultimii 65 de ani, 6 până la 8 milioane de tone de deșeuri. Trebuie să ne gândim foarte serios la această realitate. Uh, salut uh, trialogul și sper că vom încheia uh, acest proces cu un vot uh, rezonabil în Parlament. Trebuie să scăpăm de plastic care uh, e în uh, proporție de 50% plastic de unică folosință. De aceea trebuie să găsim alternative care sunt importante. Acolo unde există alternative, trebuie să le trebuie să înlocuim uh, plasticul cu acestea. Deci, trebuie să creăm prin inovare, prin cercetare tehnologică, noi locuri de muncă, um, susținând punerea pe piață acestor uh, noi produse, susțin această inițiativă și raportul și sper să fie pus în practică și transpus în legislație națională cât mai repede posibil. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Hansen pentru PP. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. Yes, Vă rugăm să porniți microfonul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cafeaua, uh care se ia la mână și uh, tacâmurile și farfurile din plastic sunt uh, o obișnuință a societății noastre, dar uneori e bine să ne mai schimbăm obiceiurile. De aceea este foarte bine ca pentru toate produsele care au alternative să fie uh, interzise. Mi-aș fi dorit mai multă ambiție, totuși, pentru că o cotă de reducere pentru deșeurile din plastic ar trebui să includă și ambalajele. Din păcate, această idee nu s-a putut impune și mi se pare că e o șansă ratată. Eu am devenit uh, tată uh, recent și vreau să îmi pot privi copilul în ochi uh, cu conștiința curată că am făcut toate eforturile pentru a păstra planeta, astfel încât și copiii și generația viitoare să poată trăi pe ea. Și pentru asta e nevoie de mult mai mult decât doar acest prim pas în direcția bună. Mulțumesc! Deci gratulálunk a kisfiához. Megkezdjük a KSDI procedúrát, amennyiben mindenki egy perchez ragaszkodik. És Mulțumesc și vă uh, felicităm pentru fiul dumneavoastră. Începem cu procedura intervențiilor spontane, începând cu Roberta Metzola. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, noi suntem prima generație de politicieni care înțelege într-adevăr cât de mult a suferit uh, mediul înconjurător de pe urma acestui plastic de unică folosință. Suntem și cei care putem să facem ceva împotriva acestui uh, flagel. 75% din plasticul produs ajunge în mare. Eu vin din Malta și văd foarte bine uh, cât de mult plastic se acumulează pe coastele noastre și cât de mult este apoi uh, ingerat de către pești. Nu se mai poate continua uh, așa. Și iată, în 2021 vom avea o hotărâre foarte importantă în acest sens. Este un bun pas înainte, însă poți să ai cea mai bună legislație din lume dacă nu faci ceva pe plan individual. Uh, schimbări uh, mici, uh, punctuale, dar care pot să însemne foarte mult. Să nu mai pierdem timp, să acționăm acum. Köszönjük szépen, Julie Ward következik, parancsoljon egy percre az öné szó. Mulțumesc, Julie Ward, un minut. thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Cantitatea de deșeuri crește rapid la nivel mondial. Aici, în Uniunea Europeană, cam 3,5 tone de deșeuri per capita sunt produse în fiecare an, inclusiv mai mult de 400 de kilograme de persoană pe an de deșeuri domestice. Proiecțiile de astăzi arată că o creștere uh, la nivel mondial va continua până cel puțin 2030 și în Europa nu există niciun fel de decuplare între deșeuri și creștere economică înainte de 2020. Plasticul de unică folosință reprezintă jumătate din gunoaiele găsite pe, bici, pe plajele europene și în mările europene. Uh, avem uh, o singură casă, toți noi cei aici din Uniunea Europeană. Tinerii știu acest lucru și s-au săturat, ei cer să ne schimbăm și să acționăm. Vreau să vă rog pe toți să susțineți uh, grevele lor uh, de, pentru climat, uh, vinerea dedicată viitorului. Pentru că dacă noi ascultăm pe acești tineri, ei nu se ne mai aleagă în viitor. Mulțumesc foarte mult. Domnul Van Langen. Eh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acesta este un domeniu în care chiar trebuie să se concentreze Uniunea Europeană, pentru că țările, în mod eh, individual, nu pot să facă mare lucru în acest domeniu. Tot aud despre acest uh, adjectiv uh, jetabil, ceva ce se aruncă, se folosește odată și se aruncă. Și se tot folosește uh, acest adjectiv, tot încercăm să eliminăm această problemă, însă nu am reușit, pentru că practic tot ce folosim, tot ce ne înconjoară, suferă de acest păcat. Trebuie să ne gândim când se va termina cu asta. Trebuie să ne punem această întrebare noi, dar mai cu seamă firmele care produc aceste materiale, ele trebuie să-și pună această întrebare, dar trebuie să fie forțate să-și pună această întrebare. Și tinerii nu așteaptă uh, decât răspunsuri. Bunicile noastre, străbunicile noastre cunoșteau foarte bine ce înseamnă reciclarea, refolosirea, reutilizarea și ar trebui să ne amintim de acest exemplu. Mulțumesc. Acum urmează doamna Șoidrova. Vă rog frumos. Děkuji za udělení slova. Kolegyně a kolegové, také podporuji. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, și eu susțin uh, cu toată puterea acordul obținut în trialog și mă bucur să văd că se bucură de susținerea colegilor uh, din întreg spectrul politic. Da, uh, este un act legislativ foarte important, un pas în direcția bună, pentru că resursele noastre naturale nu sunt nelimitate. Atunci când eu merg la cumpărături, încerc întotdeauna să aleg produse care să nu fie ambalate în plastic. Cred că cu toții putem să contribuim la această schimbare și mă bucur că Parlamentul European nu mai folosește la scară largă uh, sticle de, din plastic. Cred că această directivă introduce de asemenea o obligație pentru producători, ceea ce este foarte important. Sunt mândră că Republica Cehă este o țară unde oamenii reciclează foarte mult. Uh, 42% este rata reciclării în Uniunea Europeană, iar în Republica Ceca este 62%. Eu. A következő felszólalunk akkor Sank. Domnul Faria. Nu. senhora presidente peço desculpa por este momento. Sr. vice presidente eh, antecedente desta proposta de diretiva tivemos. Îmi cer scuze, a durat un pic. Uh, domnule vicepreședinte, am avut mai multe rapoarte înainte de această uh, hotărâre, am avut o întreagă strategie Um, și uh, în această strategie se subliniază importanța plasticului, dar și problema faptului că acesta nu este uh, îndepărtat în mod corect și ajunge în mări și oceane. Um, da, 80% din deșurile din oceane vin de pe uscat. Deci e nevoie să găsim soluții mai uh, inteligente, să căutăm alternative acolo unde acestea există. Propunerea mea în Comisia Envi era să se includă pe listă și um, platele și pungile din plastic uh, foarte subțiri. Din păcate nu s-a putut face acest lucru și deci aceștia, acestea vor ajunge din nou în uh, mediu. Același lucru se aplică și baloanelor și a Um, la produsele din plastic care sunt degradabile și care totuși foarte adesea ajung în mări și oceane. Statele membre trebuie să ia măsuri uh, mult mai stricte, e nevoie de foarte multă ambiție de toate părțile. Președinta, mulțumim. Tu. Już na wstępie zaznaczę, że nie jestem ekoterrorystą. Mulțumesc de la început, vreau să spun că nu sunt un ecoterorist, dar cu siguranță sunt uh, în favoarea unei uh, abordări uh, ortodoxe în ce privește uh, îngrijirea planetei noastre. Trebuie să spun că această propunere este una foarte bună. Dezbaterea nu e așa de bună. Cred că uităm un lucru care, lucru care este cel mai important aici. Evaluarea proiect, valorii proiectelor ne face să uităm uh, uh, lucrurile cele mai importante. Pe... Există o anumită ordine în care lucrurile trebuie să se desfășoare și activitățile. Ce mă îngrijorează pe mine este că lucrurile nu sunt făcute în ordinea corectă și după aceea pierdem susținerea pentru cele mai bune practici și de asemenea uh, ratăm uh, soluții legislative coerente care să facă țările în special să fie mai eficiente. Avem probleme și uh, cu educația și din păcate nu suntem consecvenți când vine vorba de penalizarea celor care poluează cel mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc și domnul Sean Kelly, ultimul intervenient de la Catch the Mulțumesc foarte mult. Am tot discutat uh, acest subiect, uh, inclusiv la Comisia Pescuit. Mă bucur că cumva am ajuns la capătul acestui drum în această după masă și plasticul e, bineînțeles, uh, un mare factor de poluare al mărilor și oceanelor și, bineînțeles, și peștii suferă din cauza asta. Bineînțeles că și uh, uneltele de pescuit uh, care sunt aruncate în mare poluează foarte mult. Este clar că sunt lucruri pe care le putem face repede. Uh, plasticul de unică folosință poate fi înlocuit, avem alternative, mi se pare ceva de bun simț. Uh, în orice caz, uh, trimitem un semnal și sectorului acestuia, cum că nu mai avem, nu mai putem tolera acest tip de uh, plastic care se aruncă, el trebuie în orice caz reciclat, refolosit și să punem capăt acestei poluări cu plastic în mediul înconjurător. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum, din partea Comisiei, urmează domnul Timmermans. Vă rog frumos! Mulțumesc, doamnă președinte. Ascultând intervențiile stimaților eurodeputați, care reflectă uh, unicitatea acestei situații, și anume că întreg spectrul politic susține acest acord, cu câteva excepții, dar totuși aș spune, în mare parte, de la stânga la dreapta avem aici susținere. Și mă întreb, de ce am ajuns atât de rapid aici, pentru că cred că am ajuns destul de rapid în acest punct. Dacă ne gândim în urmă, acum 3-4 ani, n-am fi sperat acest lucru. Și de aceea, după ce am mulțumit doamnei raportor, colegiitorilor, cred că e corect să-i menționez și pe aceia care au contribuit la crearea acestui spirit de urgență în societate, pentru că asta ne-a motivat. Această, acest sentiment că e urgentă problema, că trebuie să acționăm acum, și s-a menționat uh, pe Alan MacArthur, unul dintre primii care au descoperit uh, problema pe mări. Uh, există întreaga serie Blue Planet a lui David Attenborough care a tras atenția asupra problemei. Uh, foarte multe persoane în mass media și-au uh, asumat responsabilitatea de a educa oamenii. Ați văzut uh, forța Uh, ONG-urilor, comunității ONG-urilor în întreaga Uniune Europeană. Uh, lumea academică a jucat un rol foarte important în găsirea de noi soluții. Deci, astăzi putem să spunem că e remarcabil că am ajuns aici și trebuie în același timp să fim recunoscători celor din afara sferei politice care ne-au adus în acest punct. Dar sunt de acord cu aceia dintre dumneavoastră care au spus că e doar un prim pas și, deși ne felicităm, ar trebui să ținem minte că mai avem mult, mult de mers până în momentul în care să avem o economie circulară. E un pas important, e un pas unic în același timp, pentru că ia în considerare gravitatea problemei care este recunoscută la nivel global. Când mă duc la ONU, tot timpul sunt întrebat de acest lucru. Țările asiatice sunt foarte interesate de ce facem noi aici. Țările din America Latină de asemenea. Așadar, deși cota noastră de poluare este relativ limitată, schimbarea modelului nostru economic are un impact global și va duce la schimbarea modelelor economice din alte părți ale lumii. Deci nu vă lăsați descurajați dacă cineva spune, a, pe Euro, Europa are un rol foarte mic de jucat aici. Adevărul este că dacă ne schimbăm economia, creăm o economie mai durabilă, acest lucru va avea un impact asupra economiilor din întreaga lume și deja are un impact. Poluarea cu plastic este resimțită deja de foarte multe țări, de foarte multe regiuni. Vreau de asemenea să adaug, pentru ca lucrurile să fie foarte, foarte clare, acest lucru va afecta și ambalajele, pentru că am inclus ambalajele în propunere. Ar trebui să fie reciclabile până în 2030. Acest lucru se găsește în propunere. Vrem să mergem chiar mai departe. Microplasticele reprezintă o provocare foarte gravă la adresa sănătății noastre. Trebuie să uh, găsim soluții pentru a le elimina din produse unde nu e nevoie. Nu avem nevoie de microplastice în detergenți, în cosmetice și apoi trebuie să vedem unde mai e nevoie de ele și unde putem să găsim alternative. Uh, anvelopele. Anvelopele sunt cele mai, printre cele mai răi poluatori în acest domeniu. Deci Vă spun foarte clar că eh, mai trebuie făcute multe lucruri, indiferent care va fi compoziția comisiei. Mă bucur că uh, întreg Parlamentul susține această, uh, această abordare și va fi împărtășită de asemenea de următorul, uh, următoarea Consiliu Europeană. Președinta, ne bucurăm foarte mult să vedem angajamentul dumneavoastră și vă mulțumim pentru contribuție și acum am să dau cuvântul raportoarei noastre, doamna Ris. Îi mulțumesc și o felicit încă o dată. Efectiv. Mulțumesc, doamna președinte. Două cuvinte doar. Împreună, ăsta e cuvântul cheie al dezbaterii. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au susținut cu toții acest raport, aș spune cu doar două excepții, colegii uh, susținători ai Brexitului, care uh, aici uh, simt nevoia să uh, plângă locurile de muncă pierdute, nu se gândesc la locurile de muncă pierdute uh, prin Brexit. Și uh, îl citesc pe John Fitzgerald Kennedy, care în 63 la Washington a spus problemele noastre sunt create de oameni, putem așadar să le creăm, posibilitățile noastre nu au limite, nicio problemă umană nu este dincolo de capacitățile noastre. Evident, Europa nu este primul responsabil de poluare și uh,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

Gardini Elizabeth Szóretem a környezetvédelmi... Doamna Gardini, urmează. Ben egy percre önél szó, parancsoljon. Sí, grazie, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând vreau să spun că sunt foarte mulțumită pentru că vreau să spun că aici am lucrat pe îndelete pe îndelete și am ajuns la un rezultat foarte bun. Asta poate să fie un exemplu de modul, prin modul în care răbdarea aduce roade și este pozitivă. Am făcut ceva foarte pozitiv, am uh, deschis piața unică pentru atâtea întreprinderi mici și mijlocii și foarte mici care uh, Um, comercializat atâtea și atâtea tipuri de îngrășăminte și am făcut asta fiind foarte atent și la partea de protecție a mediului, punând niște limite, mai ales la cadmium, aici a fost mai complicat, uh, limite și praguri care nu existau înainte. Și astfel avem uh, practic 60 uh, de miligrame, care este procentajul cel mai uh, scăzut din, uh, din lume. Mulțumesc foarte mult colegilor, domnului raportor și cred că am lucrat foarte bine împreună. Ca și italiancă vreau să spun că mă gândesc la IMM-urile noastre din Italia care sunt uh, foarte uh, interesată de această inițiativă și mă bucur că și Comisia Europeană se gândește la astfel de firme de ale noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult. Acum urmează do doamna Huitema de la Agri. Vă rog frumos. Dank u wel, voorzitter. Eh, beste commissaris. Eh, als mede-onderhandelaar heb ik hard... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În calitate de coraportor am lucrat uh, la acest act normativ, uh, la fel ca toată lumea. Uh, este o cale de a permite agricultorilor să folosească um, îngrășăminte organice, nu numai anorganice. Până acum, fermierii nu puteau să-și folosească proprii, fer, propriile îngrășăminte foarte valoroase de altfel și trebuiau să, să importe um, îngrășăminte anorganice care dăunează mediului. E exact invers decât ar trebui să fie. Uh, îngrășămintele artificiale sunt produse uh, sau pentru producția acestor îngrășăminte artificiale um, se emit multe um, există, se, se emite mult CO2 um, ele sunt toxice pentru soluri și noi avem nevoie de soluri și de apă uh, curate, nepoluate, avem nevoie de mai multă biodiversitate și trebuie să ne asigurăm că uh, îngrășămintele noastre sunt pline de, sau cele pe care le folosim, sunt uh, pline de uh, substanțe nutritive. Este o situație, iată, în care toată lumea are de câștigat și mă bucur că Parlamentul sprijină a, uh, această inițiativă. Mulțumesc, domnul vicepreședinte Timmermans are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamna președinte. L-am auzit pe domnul Hautama spunând că a lucrat din greu și celălalt coraportor de asemenea și iată că rezultatele se văd, un bun rezultat pentru îmbunătățirea directivei pentru produse fertilizante. Aș dori să le mulțumesc doamnei Gardini, domnului Țurcanu pentru contribuția valoroasă la acest dosar. Acest dosar contribuie la Uh, principiul uh, valorificării în economie a produselor secundare prin intermediul produselor organice. Noul regulament introduce un nou cadru legislativ și prin urmare simplifică considerabil uh, cadrul legislativ pentru produse fertilizante anorganice. Astfel se va deschide piața unică pentru noi produse Uh, derivate din deșeuri. Sigur, aceste produse trebuie produse în condiții stricte pentru a asigura sănătate pentru um, plante și pentru mediu. Și acest lucru afectează în bine multe IMM-uri, ceea ce este un lucru bun. Fertilizanții organici reprezintă jumătate din piața din UE, un potențial enorm pentru ca agricultura europeană să devină mai eficientă și mai sustenabilă pentru a crea locuri de muncă pentru întreprinderi emergente. Cu votul dumneavoastră de astăzi veți aduce aceste produse în regulamentele europene și veți îndesni accesul pe piață. În același timp, acest regulament oferă garanții pentru protecția, protecția sănătății umane și a mediului. Se stabilesc de asemenea limite pentru arsen, mercur și în special cadmium. E bine că acum avem o limită comună în ceea ce privește cadmiumul și după patru ani de aplicare vom evalua dacă aceste limite pot fi reduse. Deci mergem în direcția cea bună. Compromisul reflectă un echilibru corect între interesele divergente. Considerăm că va fi o situație câștigătoare pentru toată lumea, pentru industrie, care va beneficia de un acces mai simplu pe piața unică, o, un câștig pentru fermieri care pot alege dintr-o gamă mai variată de fertilizanți și care pot uh, furniza produse către către producători și vor putea proteja solul și, de asemenea, un câștig pentru cetățenii UE și pentru mediu, pentru că riscul uh, contaminării produselor alimentare cu substanțe toxice va scădea. Știu că trebuie definite criterii sigure pentru înlocuirea produselor fertilizante. Acest regulament face parte din planul de acțiune pe economia circulară pentru că contribuie substanțial pentru implementarea principiilor economiei circulare în sectorul nutrienților pentru produse agricole. În paralel și pe alt uh, <clears throat> curs de lucru, Comisia dorește să asigure o gestiune mai sustenabilă a nutrienților pentru a reduce ineficiențe și a reduce poluarea care poate să afecteze sănătatea uh, umană. Deșeurile de graj, de asemenea, oferă o soluție. De aceea, prin intermediul Centrului de Cercetare Comună, Comisia a lansat un proiect în 2017 pentru revizuirea literaturii, modelare și activități experimentale pentru înlocuirea nutrienților de origine chimică cu cei organici și chiar îi admir pe interpreți astăzi aici, spune vicepreședintele Comisiei. Studiul va fi prezentat în principiu la finului 2019. În ceea ce privește utilizarea fertilizanților și nu punerea pe piață, nu sunt afectate de regulamentul privind fertilizanții. Totuși, constituie o acțiune complementară pentru a proteja o economie circulară prietenoasă cu mediul. Aș dori să vă asigur de susținerea noastră de plină pentru compromisul găsit. Ne bazăm pe dumneavoastră astăzi în a face acest pas pentru îndeplinirea economiei circulare și asigurarea caracterului uh, sustenabil acestor produse pentru sănătatea umană și pentru mediu. Pentru că astfel vom crea un viitor sustenabil, o cerință mai urgentă ca niciodată. Thank you, Mr. Vice President. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Ezért Bogovics urat uh, szólítom először. Mm. să domnului acum eh, Tudi sam delim veselje, da smo po treh letih pogajanj, tudi po zahtevnem trialogu. Mă bucur că după un eh, trialog eh, destul de dificil și trei ani de negociere am încheiat acest proces. Până acum aveam uh, reglementări pentru uh, fertilizanții anorganici, iar acum uh, vor exista reglementări și pentru cele organice. Și acest lucru este un pas înainte către o economie circulară. Obiectivul este ca substanțele nutritive atât de importante din uh, deșeurile organice sau din substanțele organice să nu fie aruncate și irosite. Compostul până acum era văzut uh, ca ceva ce trebuie uh, uh, gestionat ca un deșeu, dar nu poate fi folosit, uh, nu putea fi folosit ca îngrășământ. Avem nevoie de reglementări cu care să uh, împiedicăm efectul negativ asupra mediului, asupra ferti al fertilizanților. Am ajuns la un compromis referitor la cadmiu și este un compromis care, în comparație, la nivel mondial, este unul foarte ambițios. Sprijin și partea care se referă la inovație și la partea uh, referitoare la inovație pentru IMM-uri, pentru că acestea au fost excluse de pe piață până acum. Pe baza acestui uh, regulament, se va reglementa deci și acest uh, domeniu. Deci, iată, am făcut un pas înainte, am făcut ceva pozitiv pentru economia uh, circulară, pentru economie și pentru agricultură. Mulțumesc, domnul Tarabela, numele SND. Doamna președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, îngrășămintele joacă un rol crucial pentru agricultură, dar folosirea lor poate să afecteze negativ mediul înconjurător și securitatea alimentară, mai ales în momentul în care aceste produse conțin contaminanți. Folosirea corectă și Uh, care să nu pună sănătatea în pericol este primordială pentru o agricultură durabilă, protecția mediului și a sănătății oamenilor. Modificarea regulamentului privind îngrășămintele face parte din pachetul Economia Circulară, fiindcă această legislație dorește să pună pe picior de egalitate îngrășămintele neorganice clasice, care urmează modelul uh, economiei lineare și uh, îngrășămintele orga- organice, care doresc să recicleze deșeurile. Iar obiectivul este de protecția mediului și a sănătății alimentare. Acestea, a, acestea merg mână în mână cu, cu garanția că fermierii pot să cumpere produse de calitate în toată Europa. Aceste noi reguli mențin echilibrul și încurajează uh, fabricarea de produse inovatoare care se ajute pe agricultori să obțină un randament mai mare. E vorba despre o etapă crucială în tranziția către o economie circulară în Uniunea Europeană. Totuși, nu mă declar perfect mulțumit de rezultatul obținut, mai ales în ceea ce privește cadmiumul. Chiar dacă s-au făcut eforturi în acest sens, dar rezultatul, rezultatele dialogului tripartit sunt mai puțin ambițioase decât uh, ce am votat noi aici în plenară și vreau să vă reamintesc că din cauza unei minorități de blocaj la Consiliu, nu s-a putut să se mențină limitele pe care le-am votat uh, noi de uh, uh, 40 uh, și uh, 20 de miligrame pe kilogram. Și uh, în ceea ce privește cadmiumul, avem un, un progres, cum ar fi uh, etichetarea și clauza de declanșare de, după, de 4 ani după aplicare și uh, uh, măsuri de sprijin pentru eliminarea cadiului. Vreau să mulțumesc colegului Țurcanu, chiar dacă n-a fost ușor să colaborăm întotdeauna, trebuie să recunoaștem că uh, și doamna Gardini și domnul Palesa și domnul Toma au dat întotdeauna uh, dovadă de deschidere și pentru colaborare. Mulțumesc foarte mult, domnul Hock. Merek képviselőcsoport nevében egy percre öné a szó de un minut. Michael, pani przewodnicząca. Najpierw były drastyczne... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, au existat uh, limite foarte stringente în ceea ce privește fertilizatorii conținând fosfat. Aceste prevederi au afectat um, producătorii de fertilizanți din Polonia care se numărau printre cei mai mari din Europa. 25 de miliarde este cifra de afaceri a industriei producătoare de fertilizanți în Europa. S-a renunțat apoi la acest prag restrictiv de 20 de miligrame, ceea ce duce la un compromis echitabil, o linie roșie care nu trebuie depășită. Nu există dovezi empirice pentru aceste limite și aceste um, produse anorganice sunt uh, destul de scumpe și aceste restricții duc la o concentrare a industriei. În Polonia, conținutul de cadmiu în sol este foarte scăzut. În plus, această propunere de a amesteca fertilizanții organici cu cei anorganici este Uh, riscantă pentru că există și pericolul contaminării solurilor. În schimb, s-ar putea investi în tehnologii noi. Dar <clears throat> fiind pericolul constituit de cadmiu, voi vota totuși pentru acest uh, compromis. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum domnul Katainen din partea ALDE. Mulțumesc. Aș dori să Uh, mulțumesc tuturor celor uh, care au negociat acest acord. Îl voi sprijini pentru că mai multe produse fertilizante vor fi uh, disponibile fermierilor în viitor. Uh, și vom promova sustenabilitatea. Oamenii, animalele și mediul vor fi mai bine protejați, vom avea soluri uh, și ape mai curate. La asta se rezumă economia circulară. Această reglementare va permite și uh, circula, circulația nutrienților. S-au stabilit anumite limite privind cadmiul, uh, de exemplu, unele țări au ales um, reguli mai stricte Uh, pentru cadmiu, uh, pentru că mm, sol, calitatea solului și sănătatea umană nu se negociază și aș vrea ca toată lumea să respecte asta. Mulțumesc! Urmează acum domnul Heusling pentru un minut și jumătate. Da, Dragi colegi, dragi colegi, trebuie să um, pun, um, adaug puțină apă în vin, pentru că, sigur, am acceptat compromisul. Avem uh, o valoare limită pentru cadmium, dar trebuie să ne gândim um, de la ce am plecat. N-am vrut 40, am vrut, am vrut 20. A existat un blocaj la nivelul Consiliului și datorită intereselor economice și acum avem o limită slabă de 60 de miligrame, ceea ce nu poate fi satisfăcător pentru că ce se adaugă solului, până la urmă, la un moment dat, va apărea în alimentele noastre. De aceea nu putem fi fericiți cu acest compromis și ne bucură faptul că Comisia va trebui să revizuiască acest lucru în câțiva ani și sperăm că ne vom apropia de obiectivul vizat. Totuși, suntem de acord cu acest compromis pentru că, iată, discutăm de 30 de ani și acum măcar avem un rezultat palpabil în mână și avem o limită. Dar trebuie să fie clar că blocajul din partea Consiliului uh, n-a fost nimic bun și mai amintesc de asemenea că colaborarea între IMCO și ENVI în această privință nu a fost întotdeauna fără complicații și am avut nevoie de trei ani pentru o dezbatere pe care o putem finaliza acum, dar uh, subliniez încă o dată, nu poate fi decât începutul, pentru că în final trebuie să ajungem la limita de 20 de miligrame și nu putem rămâne la cei 60. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum domnul Ștefan Eck din partea GUE Angel doamnă președintă cererea de alimente sănătoase din agricultură biologică este în continuă creștere și asta pe bună dreptate. Oamenii se tem să nu fie otrăviți prin alimente contaminate. Cadmiul în fertilizanți poate duce la boli grave până la moarte. Expunerea la cadmiu actuală în Uniunea Europeană este mai ridicată decât poate suporta corpul uman și trebuie uh, Um, să luăm în considera asta. Tot ce depășește 20 de miligrame per kilogram trebuie să fie respins din motive de sănătate. Recomandarea EFSA care uh, menționează uh, îngrășămintele pe bază de fosfat, uh, îngrășămintele fosfatice uh, ca principală cauză de intoxicație cu, și expunere la cadmiu, uh, Uh, trebuie luat în considerare. Nu se poate să uh, cedăm în fața uh, lobbyurilor industriei. Mi se pare că raportul actual este nesatisfăcător din acest punct de vedere. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Troșinski, acum un minut. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. 50% din greșămintele care sunt la ora actuală pe piață nu au acces pe piața internă. Acest raport va pune capăt acestei distorsiuni de concurență care afectează negativ o filieră, care ce aduce uh, Um, promisiuni importante pentru viitorul agriculturii europene și dorește să stabilească condiții de concurență egală pentru îngrășămintele or- organice față de cele minerale și aici și face parte din pachetul economie circulare și a reușit acest dosar să depășească multe probleme colaterale care se refereau la chestiuni delicate geopolitice. Dar regretăm faptul că nu există pragmatism din partea unora care nu au acordat uh, actorilor economici obiective și termene rezonabile pentru a se putea adapta noilor criterii de conformitate. Rezultatul negocierilor interinstituționale propune un acord convenabil, totuși, care trebuie să fie definitivat rapid pentru a promova inovarea în uh, domeniul îngrașămintelor, mai ales pentru actorii francezi, cărora acest acord le va aduce foarte multe beneficii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, aveți un cartonaș albastru de la domnul Agnew. Acceptați? Yes. Would my colleague agree that... Sunteți de acord, stimată colegă, că uh, cadmiumul se găsește în uh, fosfați în cantități mici și este sigur, dar dacă se extrage pentru a răspunde legislației europene, el devine concentrat și periculos la adresa uh, sănătății și nu se poate, uh, nu se poate elimina în mod uh, sigur. Mulțumesc, stimate coleg, aveți dreptate. Dar oricum, când Uniunea Europeană uh, se ocupă de ceva, lucrurile devin toxice. Mai ales în acest caz, ca și pentru alte lucruri, într-adevăr, uh, consecințele acestei uh, noi legislații nu au fost evaluate cum trebuie și sperăm că această situație se va soluționa pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Domnul Rozat are cuvântul. Mulțumesc. Obiectivul regulamentului este deschiderea pieței interne pentru produse noi și pentru fertilizanți organici. Cu satisfacție salut uh, decizia de a avea mm, aceste mm, limite mm, nejustificate scăzute în ceea ce privește cadmiul acest lucru ne-a îngrijorat în ceea ce privește viitorul producătorilor de îngrășăminte. 60 de miligrame, și aici aș dori să mulțumesc raportorului, constituie uh, în continuare o limită restrictivă care vor duce la creșterea costurilor de producție. Nu este vorba doar de metalele grele, ci și alte condiții care se uh, impun producătorilor de îngrășăminte, ceea ce va avea efecte asupra competitivității acestei acestui sector și a sectorului produselor alimentare. În continuare neclare sunt principiile punerii pe piață a acestor fertilizanți organici. Sigur că uh, Ehm, la fel de nejustificate sunt și uh, punerea pe piață unor uh, produse care nu sunt neapărat eficiente în producție, dar duc la creșterea costurilor. Este mm, importantă pentru noi uh, siguranța consumatorilor, dar fără a pune sub semnul întrebării competitivitatea acestui sector economic. Mulțumesc foarte mult, doamna Garcia, în numele socialiștilor. Bună ziua, doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult. Uh, vreau să mă alătur și eu ridicând niște subiecte în această dezbatere. Vorbim despre un regulament uh, care face parte din pachetul Economia Circulară, un regulament uh, care va intra în vigoare Uh, peste 20 de ani, la 20 de ani după regulamentul actual. Deci trebuia să se facă o modernizare și o actualizare a regulamentului. Și voiam să vă spun că îngrășămintele la ora actuală joacă un rol crucial pentru, pentru agricultură, dar dacă nu sunt folosite cum trebuie, pot apărea riscuri uh, la adresa sănătății și mediului înconjurător. Și asta se dorește uh, soluționa aici au fost incluși pe, uh, uh, um, îngrășămintele organice, incluse îngrășămintele organice aici. Este foarte bine, dar în ceea ce privește îngrășămintele organice, vreau să vă spun că este important să continuăm inovația și să îmbunătățim eficien, eficiența acestora și eficacitatea acestora și trebuie să se respecte uh, directiva nitraților și cerințele acestea în ceea ce privește îngrășămintele organice, care sunt foarte importante. Vreau să vă spun în final că, că eu sunt uh, pentru uh, acordul privind cadmiul, dar și poziția a fost echilibrată, 60 de miligrame. Asta este un acord până la urmă. Nu e vorba de poziția unei singure părți. Este un acord între mai multe părți și eu cred că această reducere este potrivită pentru nevoile actuale. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc foarte mult. Domnul De Castro, un minut. Președinte, comisar, onor... Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, produsele fertilizante de calitate sunt și vor fi întotdeauna importante pentru dezvoltarea de modele agricole productive și în același timp sustenabile și care în viitor vor trebui să răspundă la provocarea accesului la alimente, producând mai mult, dar cu mai puține resurse și poluând mai puțin. Aș dori să îi mulțumesc domnului Marc Tarabela pentru activitatea desfășurată împreună cu raportorul Surcanu în elaborarea de norme în ceea ce privește producția de astfel de fertilizanți, stabilind limite ambițioase pentru um, poluanții. și stimulând cercetarea în acest sens în interesul producătorilor noștri, dar în special în interesul cetățenilor europeni. Astfel, se demonstrează modul în care Uniunea Europeană se plasează din nou ca lider în dezvoltarea durabilă, stimulând producerea de produse inovatoare și eficace, și prietenoase cu mediul, în completă coerență cu economia circulară. Mulțumesc! Mulțumesc! A venit momentul intervențiilor spontane. Voi uh, permite două intervenții. Voorzitter, commissaris, hartelijk dank. Er is veel bereikt, maar er is ook sprake van een gemiste kans in de kringlooplandbouw. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că Ah, am ratat o oportunitate în agricultură, spune doamna Schreier-Pieric. Eu am lucrat ah, la acest ah, subiect al îngrășămintelor minerale din surse organice. Cred că avem nevoie de o clarificare din partea Comisiei. Există o garanție că vor exista acte delegate pentru uh, Um, recunoașterea acestor uh, produse ca fiind uh, ecologice. Avem nevoie de o confirmare din partea comisiei. Nu am primit-o însă încă. Ministrii din Flandra, din Germania, din țările de jos fac apel la ei să accepte acest lucru și cred că voi monitoriza îndeaproape uh, acest subiect. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Mihaela Șoidrova. Un minut. Pro. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc eh, raportorilor pentru raportorului pentru compromisul la care s-a ajuns, care eh, este în interesul atât a agricultorilor cât și în interesul celor care doresc să asigure sănătatea oamenilor și uh, sănătatea mediului înconjurător și uh, pentru nivelul cadmiului, uh, iarăși rezultatele sunt mulțumitoare, fiindcă astfel se îmbunătățește calitatea mediului înconjurător și a solului mai ales. S-a vorbit foarte mult despre contaminarea pânzei freatice de substanțe chimice din îngră- îngrășăminte. Uh, iar această legislație ar trebui să îmbunătățească această situație, să rezolve această problemă, fiindcă nu va trebui să se înregistreze fiecare uh, produs în conformitate cu legislații diferite. Iată de ce acest, uh, această legislație este foarte echilibrată și sprijin. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. În partea comisiei, domnul uh, Timmermans, timp de două minute. Mulțumesc, domnul președinte. Am avut uh, o întrebare concretă și dați-mi voie să răspund imediat. Acest studiu va fi gata până la finele acestui an, deci nu va trece foarte mult timp până când veți ști. Și dat fiind, uh, dată fiind amploarea studiului, cred că vom avea uh, suficiente garanții să meargă în direcția în care o presupune și dânsa. Deci vă încurajez să urmăriți uh, lucrurile și să plecați apoi de la rezultatele lui. Și aș dori să mai adaug că e bine pentru fermieri, pentru IMM-uri, pentru mediu și mai ales pentru sănătatea noastră. Deci cred că este un pas în plus înainte și sigur vom face și pași ulterior în uh, viitor, dar textul acesta deja merge în direcția cea bună. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vicepreședinte. Acum această dezbatere se încheie prin intervenția domnului raportor uh, Țurcanu. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări. Domnule vicepreședinte Frank Timmermans, aș dori să mulțumesc colegilor pentru intervențiile de astăzi aș dori să remarc și să îi enunț pe domnul marc tarabella domnul cesac domnul ivaschievici doamna traskinski domnul kallas domnul durand domnul mastalka domnul huitema și nu în ultimul rând doamnei gardini pentru că am lucrat extraordinar de bine pe acest dosar. intervențiile colegilor am observat că negocierile interinstituționale au fost bune echilibrate și nu pot decât să îi rog să votăm acest raport în unanimitate. vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Țurcanu, și vă felicit încă o dată. Iată că am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Acum trecem la voturi. a regolamento. Prego, colega. Pe procedură, vă rog. Pane, děkuji, pane místo předsedo. Já bych chtěl sníst... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să exprim o obiecție pe baza articolului 182 din regulamentul de procedură. Aș dori să uh, mă refer la validitatea votului privind jurii 1.8.45-2018 drepturile de autor pe piața unică digitală, acest raport. În timpul votului a existat o solicitare 312 au fost pentru și apoi când uh, ne-am am verificat, 13 uh, deputați uh, s-au răzgândit și au vrut să voteze pentru un vot separat la un amendament. Domnule vicepreședinte, dom aș vrea să rog, fac apel și la președintele Parlamentului, aș vrea să votăm din nou asta mâine. A fost clar că au existat deputați care s-au răzgândit și au fost uh, induși în eroare în timpul votului. La ringrazio. Stimate coleg, vă mulțumesc pentru observație. Totuși, din păcate, trebuie să vă comunic că, în conform regulamentului, corecțiile de vot nu modifică rezultatul votului. Deci, corecțiile care intervin după vot sunt posibile, da, și sunt înregistrate și publicate, dar nu pot modifica rezultatul final al votului. Asta specifică regulamentul nostru. Deci voi transmite solicitarea dumneavoastră președintelui, însă regulamentul în această privință este foarte clar. Dacă nu există alte intervenții pe procedură, voi începe imediat votarea. Raportul Winter-Swinburne. Există altă solicitare de intervenție pe procedură? Nu. Bun. Deci, raportul winter swinburne cadrul pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale. Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare dau cuvântul uh, doamnei Swinburne. Vă rog. O să fiu foarte succintă. Raportorii din umbră și cu mine și coraportorii au uh, adus, am adus din nou raportul la, pentru un vot final, fiindcă negocierile interinstituționale uh, prevăzute de Parlament acum un an nici măcar nu au început. Ne îngrijorează faptul că Consiliul a hotărât să nu facă din acest dosar tehnic o prioritate, chiar dacă este important pentru stabilitatea financiară viitoare a infrastructurii piețelor financiare ale Uniunii Europene. Acest regulament dorea să facă față riscului de uh, concentrare pentru CCP-uri europene și să uh, um, instituie garanțiile necesare pentru a face față crizelor și pentru a asigura uh,